Okay, so um, hello again, colleagues. Bun venit, dragi colegi. Vă propun să începem uh, următoarea parte a reuniunii noastre și în ordinea de zi am prevăzut un schimb de opinii cu dr. Andrea Amon, directorul interiman al Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, ECDC, Vă spun bun venit, așteptăm cu nerăbdare să auzim ceea ce aveți să ne spuneți cu privire la agenție și bineînțeles că colegii noștri sunt interesați să vă adreseze întrebări. Așadar, bun venit și vă dau cuvântul pentru a vă susține prezentarea. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, stimați deputați, vă mulțumesc pentru faptul că m-ați invitat la acest schimb de opinii de astăzi. Este cel de-al doilea an consecutiv uh, când particip la această reuniune în calitate de director interiman al ECDC, o poziție pe care am preluat-o în mai 2015 cu un nou angajament pe care l-am preluat în martie 2016. În această perioadă de 2 ani am avut ocazia de mai multe ori să discut și să împărtășesc cu dumneavoastră informații cu privire la tuberculoză, EMR și alți viruși uh, precum SICA. Asta pentru a numi doar câteva sectoare. Vă mulțumesc pentru angajamentul dumneavoastră pe marginea acestor subiecte foarte importante. Îi și mulțumesc și doamnei Conicna, care este persoana de contact de la Envi pentru noi, pentru sprijinul și uh, angajamentul de care a dat dovadă, pentru faptul că s-a întâlnit cu bordul nostru uh, administrativ și cu personalul nostru vara trecută. Trebuie să spun că sunt foarte mulțumită că Parlamentul European și reprezentanții noștri în uh, bordul de management sunt prezenți astăzi. Permiteți-mi să vă prezint câteva din cele mai importante activități ale ECDC din 2016 și să vă spun ce activități am prevăzut pentru anul 2017. Pentru a ne îndeplini mandatul și pentru a identifica, evalua și uh, găsi toate amenințările și pentru a sprijini statele membre am produs 42 de eh, evaluări de risc și 45 de actualizări au fost postate pe pagina noastră de internet, adică aproape câte una în fiecare săptămână. De asemenea, am produs rapoarte uh, de avertisment în fiecare săptămână, inclusiv de Crăciun, de Revelion, oferind uh, update-uri cu privire la toate amenințările pe care le monitorizăm. În 2016, cea mai importantă uh, amenințare monitorizată de ECDC a fost uh, epidemia cu virusul Zika în Pacific și Americi, unde am realizat nouă evaluări și mai multe update-uri. Nu voi intra în detalii acum, dar sper că vom putea să discutăm despre această epidemie în mai, de, mai în detaliu atunci când vom discuta despre Zika la comisia dumneavoastră în câteva săptămâni. Vă rog să știți și să luați la cunoștință că agenția noastră va continua să monitorizeze și să evalueze implicațiile acesteia pentru Europa și va publica cea de-a 10-a evaluare de risc privind Zika în curând. În 2016, ECDC uh, s-a implicat și în uh, evaluarea de risc în ceea ce privește epidemia cu febra galbenă din Angola. Am activat un mecanism important, acest nou cadru uh, de mobilizare a expertizei medicale și uh, de implicare a experților a fost uh, înființat ca, un, um, ca o consecință și ca un învățământ um, de după uh, epidemia cu Ebola. Experții din Angola, uh, experții au fost trimiși în Angola, din uh, Germania, din Belgia și din alte țări și, de asemenea, au fost trimiși și alți specialiști în Angola pentru a coordona toate activitățile. Asta s-a întâmplat în mai 2016. Misiunea a fost de a evalua epidemia și de a determina caracteristicile sale epidemiologice, de asemenea de a uh, identifica severitatea uh, cazurilor și acoperirea, respectiv răsp- răspândirea epidemiei. Au fost învățate lecții importante din această misiune pentru a îmbunătăți misiunile viitoare. Permiteți-mă acum să trec la activitatea noastră care se referă la intervențiile medicale. Aceasta a dus la reducerea uh, infecțiilor în trecut. În ciuda probelor științifice ale avantajelor uh, oferite de vaccinuri, ne străduim să oferim în continuare o acoperire mare a vaccinurilor. De multe ori uh, există rezistență în ceea ce privește uh, vaccinarea în rândul populației. Există semne de întrebare în toate părțile lumii în ceea ce privește populația. De aceea, ECDC a publicat ghiduri uh, și comunicări referitoare la uh, avantajele vaccinurilor pentru uh, sănătatea copiilor. Anul trecut, uh, în timpul săptămânii de imunizare europene, am lansat o versiune revizuită a acestor, acestor ghiduri în care vorbeam despre protecție și în care am inclus noi materiale informative. Există și alte uh, ghiduri pe care le-am lansat, care se referă la managerii uh, care soluționează problemele din domeniul sănătății și, de asemenea, la serviciile din sănătate. Este important că, ca aceste materiale să nu fie doar traduse, ci să fie și adaptate la contextul local, specific fiecarei țări. ECDC sprijină un număr mare de țări în acest efort al lor. Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Croația, Ungaria, România și Grecia sunt numai câteva dintre țările pe care doresc să le menționez și alte țări uh, urmează să parcurgă acest proces de adaptare. Populația Uni Uniunii Europene este în creștere și în îmbătrânire. Deci, uh, programele de vaccinare, care se referă la întreaga viață a unei persoane, pot contribui la o îmbătrânire sănătoasă și la sporirea sănătății publice în general. Se observă un transfer al bolilor uh, copilăriei uh, care nu se mai fac la vârsta copilăriei, ci mai degrabă uh, atunci când persoanele devin tinere, când înaintează în vârfă, vârstă. Trebuie găsit un echilibru, iar avantajele vaccinării trebuie uh, prezentate. Există modificări la nivel demografic în Europa și de toate acestea trebuie să se țină cont atunci când vorbim despre vaccinare. Vaccinarea pe întreaga durată a vieții a mai fost discutată la Parlamentul European. Doamna Görling, doamna Găstet uh, sunt susținătoare ale acestui proiect. Alt uh, punct foarte important este utilizarea antibioticelor am observat că foarte mulți microbi sunt rezistenți la antibioticele actuale și chiar și cele mai moderne antibiotice uh, devin rezistente pentru că sunt antibiotice de ultimă generație care nu își mai fac efectul. Îngrijorările sunt cât se poate de reale și se referă la tot soiul de infecții Acestea sunt lucruri pe care le-am discutat la o reuniune uh, la Parlament cu doamna Kadenbach. ECDC dorește să lupte împotriva uh, acestor infecții, au fost colectate date publice în fiecare an prin rețelele noastre de care dispunem în statele membre. În uh, ziua de conștientizare a importanței antibioticelor, au existat inițiative privind sănătatea europeană coordonate de ECDC și în colaborare cu statele membre și la acestea au participat și foarte multe părți interesate. Noi am uh, sprijinit ideea utilizării și consumului cu precauție a antibioticelor, iar ECDC pentru aceste inițiative a primit un premiu european în anul 2016, o recunoaște a eforturilor sale. Ieri, am vorbit la o reuniune organizată în comun de președinția malteză și ECDC despre identificarea rapidă a virusului HIV. Se dorește ca la sfârșitul anului 2030 să se ajungă la o uh, depășirea acestei probleme pe care o presupune HIV-ul. Estimările ECDC arată că una din șapte persoane din Statele Unite nu este conștientă că este infectată cu acest virus și de aceea nu poate beneficia de tratament timpuriu și continuă să transmită infecția fără să știe. Noi sugerăm că trebuie să investim în continuare în această direcție și să sporim disponibilitatea și eficacitatea programelor noastre de testare. Pentru a atinge obiectivele dezvoltării sustenabile, Trebuie să uh, ne uh, continuăm eforturile, să continuăm testele și să aplicăm tratamentele. Acestea trebuie să fie eforturi concertate ale tuturor actorilor și societatea civilă trebuie de asemenea să se implice. Acum câteva cuvinte în ceea ce privește sănătatea migranților și aici doresc să uh, repet că migranții nu repetă o amenințare pentru Europa în ceea ce privește um, bolile transmisibile. Însă, în funcție de situația țării de origine ar putea să reprezinte, respectiv să prezinte anumite um, boli transmisibile, precum ar fi tuber TB, și uh, este foarte important să existe un acces timpuriu pentru o diagnoză timpurie și tratament aplicat de vreme. Toate acestea sunt esențiale pentru migranți. ECDC este acum pe cale să uh, dezvolte uh, niște materiale informative și de orientare pentru migranți. Așadar, acestea au fost câteva dintre activitățile pe care le-am desfășurat uh, anul trecut. Și acum, pentru a privi spre viitor, care este viziunea ECDC și care sunt cele mai importante priorități. In our disease-specific work, în ceea ce privește munca noastră specifică de preîntâmpinare a bolilor, rezistența la uh, antibiotice și uh, bolile ce pot fi uh, preîntâmpinate prin vaccinare, ne vom continua eforturile. Însă, experiența din trecut ne demonstrează că bolile infecțioase sunt un domeniu foarte dinamic, foarte mișcător și apar mereu noi boli. Și la jumătatea anului 2016 am avut o revizuire a programului de lucru anual pentru 2014-2015 și avem astfel, de, am definit uh, zone specifice pentru munca noastră de viitor. Ideea este să venim cu dovezi pentru luarea de decizii să întărim sistemul de sănătate din statele membre și să sprijinim răspunsul față de uh, amenințările la sistemul de sănătate. Acest lucru se poate face prin diferite obiective strategice, așa cum l-am subliniat în perioada 2008-2015, un document care realizează o analiză a muncii noastre și va fi transmis Comisiei Parlamentului și uh, Consiliului. Pe acest diapozitiv puteți observa că evaluarea de risc ECDC, făcută în primele luni, în ianuarie 2017, și la asta mă refeream când spuneam că e vorba de amenințări care ar putea apărea. Acestea au fost realizate în ceea ce vrește gripa, febra galbenă în Brazilia, gripa H7N9 în China, Salmonella enteridis în Scoția și Salmonella Stubbridge uh, deocamdată nepublicat. Pentru cei care sunt interesați și care doresc să aibă informațiile de la zi în ceea ce privește aceste amenințări pe care noi le monitorizăm, ne dorim să lansăm un hub în care puteți găsi direct toate valorile noastre și toate rapoartele. Și astfel vom putea comunica mult mai repede. În ceea ce privește gripa de sezon, de iarnă, Poate vă amintiți că acum se ajunge la o perioadă de vârf, cu o activitate foarte, foarte amplă în mai multe țări din Uniunea Europeană și este dominată de H3N2, care este uh, asociat cu infecții mai serioase, mai grave, mai ales în rândul celor în vârstă ceea ce înseamnă o presiune sporită asupra spitalelor și asupra unităților de uh, îngrijiri intensive. În colaborare cu OMC, ECDC monitorizează toate rapoartele de activitate pe această gripă în toate regiunile pe săptămânal și, de fapt, de-a lungul întregului an. Și am uh, făcut câteva diagrame cu ultimele date referitoare la monitorizare și se publică aceste, aceste diagrame în fiecare săptămână pe site-ul nostru. Deci, în mod clar, ECDC nu lucrează izolat ci colaborează cu agențiile asemănătoare, omologe. Ca și exemplu, aș dori să subliniez raportul comun dintre ECDC, EFSA și uh, Agenția, de Medicamente, Agenția Europeană pentru Medicamente, care reprezintă piatra de temelie pentru colaborarea dintre aceste uh, instituții în ceea ce privește rezistența la antibiotice. Și raportul acesta reprezintă o analiză integrată și o interpretare a datelor de care dispunem în ceea ce privește consumul de antibiotice, rezistența atât la uh, oameni cât și la animale. Și este un raport care este unic, pentru că cuprinde o populație foarte extinsă. Și deci aici avem într-adevăr un exemplu de îndormat. vorba de o abordare holistică pentru a utiliza cât mai bine datele disponibile și pentru a oferi o platformă uh, care să permită factorilor de decizie să ia decizii întemeiate. Deci, e clar că noi nu numai că lucrăm în parteneriat cu statele membre la nivel european, dar munca noastră de asemenea uh, se desfășoară în colaborare strânsă cu instituțiile cheie la nivel internațional. În 2016 am întărit cooperarea noastră tehnică și uh, construirea de capacități uh, pentru extindere la țări partenere cu activități de formare și evaluări pe țară. Și am continuat și colaborarea noastră și implementarea unor activități în parteneriat cu actori care nu sunt europeni și instituții care nu sunt europene, cu care avem, uh, am semnat memorandumuri de înțelegere. Și, evident, e vorba și de OMC european, uh, ECDC, echivalentul omolog din China și echivalentul ECDC din SUA. Le menționez ca și exemplu, pentru că avem uh, corespondenți direcți. Am colaborat foarte îndeaproape, spre exemplu, cu instituția omologă din Brazilia, în momentul în care a apărut uh, acea epidemie, și astfel am reușit să obținem cât mai repede informația necesară. Apoi încercăm să colaborăm, deschine colaborarea și cu noi parteneri, spre exemplu cu CDC Africa, care va fi cât de curând înființat. De altfel, inaugurarea acestui centru este chiar astăzi. În noiembrie am participat la discuții strategice și planificare și așteptăm cu nerăbdare să dezvoltăm cooperarea noastră cu acest nou partener. Și directorul acesta ne-a exprimat deja intenția de a vizita centrul nostru cât de curând. Și în final, Mesajul meu se referă la provocările cu care ne confruntăm în aceste vremuri tulburi. Și noi, ca și agenție, nu trebuie să pierdem din vedere prioritățile noastre pentru a servi și pentru a proteja oamenii din Europa și pentru a ne asigura că avem egalitate de tratament peste tot în Europa și să încercăm să venim cu un exemplu foarte bun despre felul în care o agenție își poate desfășura munca, și anume că Europa este un concept care funcționează. Așteptăm cu nerăbdare delegația Envi la ECDC peste trei luni și vă mulțumesc de pe acum pentru atenția dumneavoastră și aștept cu nerăbdare întrebările. Thank you very much. Very interesting presentation and very... Mulțumim, mulțumim foarte mult pentru această prezentare și pentru tonul foarte optimist. Și acum, dragi colegi, am să încep intervențiile mai întâi cu, dând cuvântul doamnei Cănecină, ca și uh, persoana de contact pentru ECDC. Vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Poate că am vorbit cu dumneavoastră, am avut norocul să discutăm împreună mai des decât ceilalți colegi și aș vrea uh, să vă mulțumesc pentru această muncă foarte bine desfășurată la nivel de ECDC pentru ultimii doi ani și jumătate, pentru că noastră ați fost un director interimar al acestui centru și vreau să vă mulțumesc pentru munca depusă. 2017 este un an important pentru ECDC pentru că ECDC va avea un nou director ales, în sensul de plin al cuvântului, și avem și o vizită a comisiei noastre la centrul dumneavoastră. Este singura agenție europeană pe care încă nu am vizitat-o, vizită prevăzută de multă vreme. Și avem de asemenea și membri activi în uh, bordul de uh, management, Consiliul de Administrație și e clar că 2017 va reprezenta un an plin de oportunități Așa că vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că noastră conduceți atât de bine acest centru, ECDC, și că e un centru care răspunde rapid provocărilor, care vine cu informații Dacă e să ne uităm la numărul de persoane care lucrează la centru pe un număr vast de subiecte, e aproape incredibil cât de bine își desfășoară activitatea și cât de profesionist lucrează oamenii de acolo. Dacă îmi permiteți, aș avea o întrebare referitor la un subiect ce a fost deja evocat destul de recent, ieri chiar, mass media din SUA au raportat că CDC din SUA, stabilit în 2016, ar fi, dez, de, ar fi găsit o superbacterie rezistentă la o, toate tipurile de uh, antibiotice pe care le-am putea avea la dispoziție. Și atunci întrebarea este, aș vrea să știu dacă așa ceva e posibil și în uh, Uniunea Europeană, pentru că vorbim de rezistență antimicrobiană, Vorbim despre asta aproape tot timpul, poate nu facem atât de multe cât ar trebui în domeniu și nu știu dacă oamenii iau chiar atât de în serios acest subiect. E o problemă imensă. În secolul 20, 20 am crezut cu toții că o boală gravă care ar fi ucis oameni acum, nu știu, 100 de ani, putea în mod simplu și rapid fi uh, fi uh, vindecată și poate nici nu aveai nevoie să mai stai acasă. E săra suficient să iei antibiotice și cu asta basta. Acum, uitați, situația s-a schimbat. Care este părerea dumneavoastră din perspectiva dumneavoastră? Ați avut ocazia să constatați apariția unor astfel de superbacterii și în Europa? Și echipa dumneavoastră de management, eventual, ar putea fi implicați în inițiative care să ducă la apariția unor noi tratamente, unor noi medicamente. Din punctul dumneavoastră de vedere, e clar că trebuie să se garanteze transparența și informarea deplină a publicului pe aceste subiecte. Mulțumesc! Mulțumesc. Și acum are cuvântul doamna Grosted. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna director, pentru prezența dumneavoastră în comisia noastră. Vreau să vă mulțumesc pentru toate explicațiile pe care ni le-ați furnizat. Am uh, reținut ce ați spus referitor la antibiotice. Deci, dumneavoastră ați lansat această consultare publică în așa fel încât să putem indica niște linii directoare în domeniu, eu aș vrea să știu când veți publica raportul final. Și, după părerea dumneavoastră, cum anume aceste linii directoare vor putea fi uh, difuzate, diseminate, în așa fel încât să fie și corect aplicate? Acum, ați vorbit despre vaccinare. Știți foarte bine cât de mult țin eu la vaccinare. Din păcate, avem atât de multe întârzieri. Știu foarte bine, săptămâna viitoare în Parlament va avea loc un colocviu împotriva vaccinării. E teribil, nu? Faptul că se autorizează așa ceva. Deci asta vine împotriva muncii pe care o desfășurați dumneavoastră și a muncii pe care încercăm noi să o facem. Noastră spuneți că transmiteți informații, însă cred eu că la, trebuie acum să trecem la o etapă mai, mai, pre, mai acută a comunicării. Aveți ceva mai important pentru a face presiune asupra statelor membre. Ați menționat tuberculoza. Însă eu aș vrea să știu, în ceea ce privește evoluția tuberculozei în Europa, polomielita, pentru că, din păcate, având în vedere evenimentele pe care le cunoaștem acum în Mediterană, am văzut că există o apariție și o recrudescență a acestei boli și recent a existat și o epidemie de meningită gravă în Franța, pentru că au ucis uh, studenți care erau, de fapt, sănătoși și uh, studenți veniți din uh, Regatul Unit. Ne puteți da informații pe aceste trei boli? Mulțumesc! Moi, beaucoup. Uh, maintenant, la parole à Madame Dali. Mulțumesc! Și acum are cuvântul doamna Dali. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, doamna director, pentru prezența dumneavoastră astăzi și pentru împărtășirea acestor informații, uh, lucru care este foarte util Aș avea trei întrebări pe care aș dori să vi le adresez. Mai întâi, dumneavoastră ați menționat în prezentare HIV și cu toții știm că HIV este una dintre bolile uh, contagioase cele mai importante în Europa. Și dacă să ne uităm în urmă, da, bun, e clar că există o combinație de medicamente retrovirale care pot avea un efect, dar e clar că există și intoleranța față de efectele uh, adverse și o rezistență care se instaurează treptat. Deci asta ne îngrijorează și aș vrea să ne spuneți mai multe pe acest subiect și pe poziția ECDC uh, în acest sens. Ce ați identificat drept priorități în acest domeniu? Apoi, un alt aspect. Noastră ați menționat o întâlnire cu președinția malteză pe subiectul acesta. Dacă eventual ne puteți împărtăși anumite priorități ce ar fi fost identificate împreună cu președinția malteză. Și un alt subiect. Ați vorbit despre rezistența antimicrobiană și consumul de antibiotice. Eu știu că ați pus la punct trei domenii de intervenții de prioritate o utilizare prudentă a antibioticilor, precauție, igienă și de asemenea cercetare și dezvoltare. Și ar fi interesant să știm din punctul nostru de vedere, ca și agenție, cum anume evaluați evaluările, evoluțiile în acest domeniu, în aceste trei priorități identificate și dacă eventual am rămas undeva în urmă în Uniunea Europeană și dacă nu cumva anumitor alte lucruri ar trebui să acordăm prioritate. Mulțumesc! Mulțumesc și acum are cuvântul doamna Dornano. Mulțumesc, doamna președinte, și vreau să mulțumesc de asemenea și doamnei director pentru prezența sa astăzi în cadrul acestui schimb de opinii anual. Audierea aceasta e foarte binevenită, pentru că am avut ocazia săptămâna trecută să avem un schimb de opinii cu domnul Fern în ceea ce privește prioritățile președinției malteze. Uh, sunt de acord cu faptul că e nevoie de un adevărat program de luptă împotriva hepatitei C, pentru că tratamentul în continuare este foarte inaccesibil. Pe alte puncte, domnul Fem sublinia recent că lupta împotriva HIV este o prioritate pentru președinția malteză ținând seama de recrudescența acestei patologii în Europa. Acum, dumneavoastră, în prezentarea dumneavoastră, puneți accentul pe acțiunea centrului în acest sens. Și totuși suntem un pic surprinși dacă e să ne gândim la faptul că anumite state membre, precum Rusia, în care virusul, într-adevăr, afectează populația în general, în mod epidemiologic în Europa, ca și în Europa. Știm că se concentrează pe anumite categorii de populații, dar care pot duce la complicații grave. Și acest accent pus pe HIV are drept consecință o lipsă de interes față de alte infecții care sunt subdiagnosticate, deși rata lor de incidență este imensă și că rezistența la antibiotice e din ce în ce mai mare. Și de altfel acesta este și părerea Organizației Mondiale a Sănătății, care recent și-a revizuit recomandările în ceea ce privește aceste boli contagioase și care uh, cere o depistare țintită pe categorii de risc a HIV. Întrebarea mea este următoarea. Ne puteți explica care este alegerea? De ce HIV este o, o axă prioritară de intervenție? Și aș vrea să știu dacă doriți să vă revizuiți uh, strategia de luptă împotriva bolilor contagioase. Mulțumesc! Mulțumesc și urmează domnul Pedicini. Grație! Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, doamna director. Eu vreau să revin la vaccinuri. Eu vin din Italia și înainte de a lua cuvântul, ca să nu se facă vreo instrumentalizare a spuselor mele, vreau să afirm că noi nu suntem împotriva folosirii vaccinurilor, însă suntem împotriva abuzului de vaccinuri, care, ca și cu abuzul de oricare medicament, este nociv pentru sănătate și uh, duce la îmbogățirea laboratorilor farmaceutice. Trebuie să spun că în ultima perioadă, din 2013 până în prezent, mai bine zis, uh, a, a crescut uh, um, area de cuprindere a vaccinărilor în Europa, a ajuns aproape la 95%. Însă Europa ocupă locul 2 în lume în ce privește area de acoperire a vaccinurilor. Suntem mult peste continentul american și mult peste media mondială ținând cont și de faptul că în Italia uh, media este asemănătoare cu cea din restul Europei, mă refer la evaluările care s-au făcut în ultimele 24 de luni, dar dacă ne uităm la ultimele 36 de luni, ne dăm seama că în Italia numărul de persoane uh, vaccinate este mai mare de 95%. Știți că obligația de vaccinare în Europa există în 15 țări. În cele 15 Uh, țări numai, uh, vaccinul este obligatoriu numai pentru anumite boli infecțioase. Însă, tocmai în aceste țări uh, care, în care vaccinul este obligatoriu, există și puține informații, dar există și acele țări în care vaccinul nu este obligatoriu, ci doar recomandat și acolo accesul la informații este mai bun și, și oamenilor li se respectă dreptul de a alege. Deci am vrut să uh, transmit acest lucru agenției. Știind că nu ne aflăm într-o situație de urgență, nu avem vreo epidemie care ne amenință în Italia și că de fapt trebuie să uh, recuperăm uh, cei 5% care încă nu au fost vaccinați. De aceea vă întreb, de ce Planul pe care tocmai l-a propus Italia prevede să se treacă de la 4 vaccinuri obligatorii la 13 vaccinuri obligatorii, prin urmare ocupând primul loc între cele care uh, propun această metodă. Deci 13 vaccinuri vor fi obligatorii în Italia, ceea ce este diferit de tendința din toate celelalte state membre și aveți măcar idee dacă există vreo dovadă științifică, un argument care să sprijine uh, uh, această măsură, care în plus de faptul că este foarte costisitor, credem că este contraproductiv pentru că de fapt, ca să spun așa, face ca medicii să devină inutili. Și există de fapt doar un avantaj pe care eu îl văd, îmbogățirea laboratoarelor farmaceutice. Mulțumesc! Mrs. Caputo. Domnul Caputo. Grazie. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi vreau și eu să mulțumesc, doamne director, pentru prezența dumneavoastră, prezența dumneavoastră aici. Astăzi uh, putem să discutăm așadar despre subiecte care um, interesează cetățenii europeni. Eu fac parte dintre acei membri ai comisiei care uh, va vizita agenția dumneavoastră peste câteva uh, săptămâni și de aceea uh, eu mă bucur că uh, voi vedea la fața locului și cu proprii mei ochi cum vă ocupați de toate aceste probleme. La începutul lunii ianuarie am trimis o întrebare comisiei ca să știu ce măsuri se iau pentru a lupta împotriva um, răspândirii virusului gripei um, aviare acest uh, uh, virus afectează nu doar uh, sectorul creșterii păsărilor, dar poate să devină periculos și pentru sănătatea umană. Există multe țări europene care raportează cazuri de gripa aviară, știind că este vorba despre virusul A, care um, îmbolnăvește mai ales speciile de păsări exotice din grădinile zoologice și speciile de păsări migratoare. S-ar putea ca genomul virusului A să poată să um, devină mutant și atunci să nu fie afectate doar uh, uh speciile uh, de păsări. Ni se spune însă că acest risc de, transmisie, uh, de transmitere către uh, om este foarte scăzut. Eu am o întrebare care vi se poate părea tendențioasă, mă rog, e tendențioasă. Chiar dacă nu există încă cazuri dovedite de um, transmiterea acestui virus către om și chiar dacă au fost făcute tot felul de teste în acest sens, de ce agenția nu exclude complet riscul pentru sănătatea umană? Și ce alte verificări face agenția? Și ce sugestii ați dat comisiei pentru ca aceștia să pună la punct o campanie de prevenire? Mulțumesc! Mulțumim! Înainte de a da cuvântul invitatei noastre pentru răspunsuri, vreau să dau cuvântul uh, colegilor care ne reprezintă uh, la Consiliul de Administrație al agenției și începem cu doamna Bucovici. Mulțumesc, mulțumesc doamna președinte, dragi colegi, mă bucur uh, să revin aici. E un sentiment plăcut să te afli din nou uh, în această sală plăcută, în acest loc primitor. Trebuie să spun că ECDC uh, ocupă un loc important și în viața mea, pentru că m-am întâlnit cu ei în timpul președinției slovene 2008. Atunci abia începea să se extindă și apoi și uh, când eram deputat la Parlamentul European, eram raportor de numără pentru rezistențele, rezistența la antibiotice și la uh, microbicide. Și în 2008 am prezidat uh, Consiliul de Miști de Sănătate și acest subiect, rezistența la uh, antimicrobiene, era prioritar. Trebuie să spun că după câteva luni, impresia mea este cât se poate de pozitivă acum vorbesc uh, numai despre o impresie, nu neapărat despre fapte, pentru că ne trebuie mai mult timp să ne dăm seama ce doresc uh, părțile implicate. Pot însă să afirm că atunci când vorbim despre rapoarte, despre viitoarele planuri, ei bine, toate aceste documente sunt cât se poate de um, accesibile, disponibile și transparente. Este un lucru ce trebuie observat. Încă un comentariu pe care l-am făcut și la Consiliul de Administrație. Eu cred că această tendință de a nu mai vaccina copiii și de a nu se mai vaccina reprezintă o amenințare. Ar trebui să uh, informăm mai bine pe tinerii părinți, vârstnicii, tocmai pentru a găsi o soluție. Mulțumesc! Thank you too. Și noi vă mulțumim. Doamna Copa acum, tot a fost uh, doamnă deputat. Da, cum ați spus și eu, sunt fost deputat european și nu pot decât să repet ce a spus Sofia. Întotdeauna mă bucur să revin în rândul colegilor. Cum probabil știți, ultima întâlnire a Consiliului de Administrație a avut loc la Stockholm și era prima oară când participam și noi. Abia învățăm cum uh, funcționează agenția. Noi ne dăm seama că această agenție are potențialul de a juca un rol foarte important pe multe tematici uh, foarte importante pentru Europa. Eu nu sunt medic, sunt profesor de relații internaționale. Însă îmi dau seama că aceste boli infecțioase devin amenințări pentru securitatea Europei. Amenințări uh, la nivel internațional. De aceea trebuie să oferim mai mult sprijin și să ne concentrăm mai mult pe ce poate să facă această agenție. Încă două observații succinte. Prima impresie pe care o am despre munca doamnei director interimar este că se descurcă de minune în această funcție. Uh, militează pentru transparență, pentru răspundere și pentru independență. Își dorește ca agenția să fie transparentă și independentă și responsabilă. Și Parlamentul European uh, îi convine această tendință, pentru că asta ne-a interesat întotdeauna. Vreau să mai vorbesc despre comunicare. Doamna doctor Amon deja a menționat-o. În timpul ultimului Consiliu de Administrație, eu am insistat asupra faptului că trebuie să direcționăm uh, uh, comunicatele către uh, părțile interesate, către agențiile de sănătate naționale. Dar când vorbim despre subiecte delicate, ca de exemplu rezistența la um, um, antimicrobiene sau uh, ezitarea de a se vaccina, atunci ar trebui să vorbim cu părinții, cu școlile. Este și experiența mea din Grecia. Atunci când transmitem um, informații doar agențiilor însăcinate cu îngrijire de sănătate sau ministerilor de, de sănătate, uh, ei bine, aceste informații nu sunt difuzate așa cum trebuie către public. Iată câteva piste de reflexie pentru viitor. Și noi mulțumim doamnei Copa. O mai avem pe doamna Kadenbach, care dorește să ia cuvântul. Mulțumesc frumos! Vă mulțumesc frumos că îmi dați cuvântul. S-a spus că această agenție va avea un rol uh, mai important de jucat în cadrul Uniunii Europene decât în trecut. Și ați vorbit despre febra galbenă și despre alte asemenea epidemii. Vreau să știu ce rol joacă agenția dumneavoastră în mecanismul de protecție civilă. Cred că este un mecanism foarte important și rolul pe care îl aveți în vedere pentru o agenție în acest mecanism mă interesează. Credeți că există un potențial de îmbunătățire în această privință? Mulțumesc! Mulțumim! Acum dăm cuvântul doamnei dr. Amon. Da, sunt încântată, încântată să constat că de mult vă interesează munca noastră. Cred că cel mai bine ar fi, mă rog, multă lume a menționat cam aceleași subiecte, deci uh, decât să iau întrebările una câte una, prefer să le regrupez. Încep cu supra, rezistența la antimicrobiene și aceste superbacterii. Tocmai acest lucru vreau eu să le explic, și anume că acum există rezistență până și la antibioticele de ultimă generație există agenți patogeni care nu mai pot să fie stirpați. Și din păcate avem încă un... Uh, nu, mă scuzați, din fericire, uh, acest fenomen nu este larg răspândit în Europa și încercăm să rămână așa. Atunci când s-a spus că folosirea prudentă a a antibioticelor ne va ajuta să uh, frânăm acest fenomen al rezistenței la antimicrobiene. Căci acest mecanism de rezistență este unul mm, natural. Felul în care folosim noi antibioticele favorizează această rezistență care este cât se poate de firească. Deci noi încercăm să frânăm această tendință, astfel încât antibioticele pe care le avem acum să poată să reziste, între ghilimele, până când se creează noi antibiotice, pentru că acest lucru nu se va întâmpla de azi pe mâine. Și ca să facem acest lucru, trebuie să recomandăm o folosire cât mai prudentă. Cu alte cuvinte, folosiți antibioticele numai când este indispensabil, în doza recomandată și pe durata recomandată. Dar încă e nevoie de multe eforturi de comunicare și de conștientizare a publicului. Deci încercăm să încetinim, cum spuneam, răspândirea acestei bacterii care este, sau acestor bacterii care acum sunt rezistente la antibiotice. Deci să se ia măsuri de igienă, să fie format personalul din spitale ca să își dea seama când apare un asemenea fenomen. În ce privește tratamentele noi, noile evoluții, este clar că ele sunt necesare, dar ele nu fac parte din mandatul nostru. Aici intervine Direcția Generală Cercetare. Ei folosesc o mare parte din fondurile pe care le au pentru a favoriza noile tratamente, noua generație de antibiotice. Următorul subiect, a, da, consultările publice. Am făcut acest lucru, linele de orientare au fost adoptate de către Comitetul pentru Securitatea și Siguranța Sănătății, vor fi publicate însă ca linii de orientare a Comisiei, pentru că atunci au o altă greutate aceste recomandări. Am publicat, sau mă rog, suntem pe punctul de a publica aceste linii de orientare, împreună cu răspunsurile la toate comentariile care au fost făcute la, în timpul consultării publice ca să arătăm oamenilor cum um, am reacționat la diferitele comentarii pe care ei ne le-au adresat. Publicarea oficială se va face în jurnalul oficial al UE. Următorul subiect care interesa multă lume, vaccinarea, ezitarea de a se vaccina. E un subiect complex. Nu e ca și cum cineva uh, că, cei care nu doresc să fie vaccinați ar reprezenta un grup omogen. Nu există mai multe motive pentru care oamenii nu mai vor să se vaccineze. Unii pentru că nu iau bolile în serios și spun pe mine n-are cum să mă afecteze. Acestea sunt oameni deci care au nevoie de mai multe informații. Apoi sunt oameni care au auzit tot felul de Uh, lucruri. Și și ei au nevoie de mai multe informații. Poți să le dai mai multe informații și să-i convingi că trebuie să se vaccineze. Și apoi există acest grup de oameni care este împotriva vaccinului pe, pentru mai multe motive religioase și de altă natură. Și pentru acest grup probabil că nu contează ce informații le dai. Însă pentru celelalte categorii de oameni, cred că ei pot să fie convinși să se vaccineze dacă um, sunt mai bine um, informați. Acum, pentru a ști dacă vaccinul obligatoriu este o soluție. Nu, nu avem nicio dovadă că Uh, a face ca vaccinurile să fie obligatorii va duce la o rată de uh, vaccinare mai ridicată. Documentele noastre informative se adresează uh, medicilor care se confruntă cu um, acești oameni care ezită să se vaccineze. Deci noi trimitem aceste informații celor care se ocupă de programele naționale de vaccinare. Încercăm să le spunem ce atitudine se adoptă, cum să ia foarte în serios uh, îngrijorările oamenilor, dar în același timp să le uh, trimită, să le transmită acest mesaj că rolul unui vaccin este să-i protejeze. Există și posibilitatea ca uh, vaccinul să aibă efecte secundare, de unde și nevoia de vigilență? pentru a monitoriza persoanele e, vaccinate, dar în același timp de a monitoriza vaccinurile care au obținut autorizație de punere pe piață pe termen lung, ca să vedem dacă eventualele efecte nedorite e, se datorează vaccinului în general sau numai un unui anumit lot de vaccinuri. Nu e deloc ușor. Pentru că nu e atât de simplu să spui că uh, toate efectele negative sunt datorate vaccinului și au apărut imediat după ce persoana a fost vaccinată, dar e foarte greu să te lupți cu aceste idei. Alte amenințări, precum tuberculoza, poliomelita, meningita, meningita de origine bacteriană acum poate fi prevenită datorită uh, unui vaccin. Și avem pentru toate uh, tulpinile un vaccin, dar credem că numărul de persoane vaccinate nu este suficient de mare și în continuare avem epidemii în rândul adolescenților care, din păcate, mor. Încercăm să recomandăm uh, uh, vaccinul pentru, împotriva meningitei de origine bacteriană. Sau uh, spus mai multe lucruri despre HIV-SIDA. Da, există uh, rezistență și există și efecte adverse la această terapie. Efectul pozitiv este că uh, acest tratament permite persoane infectate cu HIV să ducă o viață aproape normală, crește și durata vieții acestei persoane, dar totuși este vorba despre un tratament. Sunt niște medicamente pe care trebuie să le iei. Eu cred întotdeauna că e mai bine să previi decât să vindeci. E bine că există tratamentul, dar cred în continuare că trebuie să ne concentrăm mai mult pe campaniile de prevenire. Am vorbit despre obiectivele de dezvoltare sustenabilă. Unul dintre ele este zero cazuri de persoane infectate cu HIV-SIDA și acum avem 30.000 de noi cazuri pe an. Deci încă suntem departe de a îndeplini acest obiectiv. Acest obiectiv zero infecțiune cu HIV-SIDA nu poate să fie atins decât dacă punem accentul pe prevenire. Uh, Ceea ce putem observa aici este că uh, statele membre au în desfășurare acțiuni preventive, dar constatăm de asemenea că adesea acestea nu sunt uh, eficiente întru totul dacă există un singur mecanism în practică, pentru că acestea, aceste acțiuni preventive sunt uh, utilizarea prezervativului, uh, profilaxia înainte de expunere și așa mai departe. Deci este nevoie de un pachet de măsuri, de un pachet de acțiuni pentru a ținti acele grupuri care prezintă riscul cel mai mare. Iar dacă este să privim datele din Uniunea Europeană, se observă o descreștere a tuturor grupurilor de risc, mai puțin uh, cel uh, în prin care bărbații fac sex uh, între ei. Aici s-ar putea obține un impact mai mare din punct de vedere epidemiologic. În ceea ce privește um, STIs, acesta este un alt motiv pentru care prevenția HIV de multe ori ajută și uh, la prevenția STI. Deci STI, HIV, hepatita și parțial și TB sunt uh, un grup de boli care ar trebui să fie abordate într-o manieră holistică și împreună să fie tratate. Deci nu fac asta pentru HIV, fac asta pentru STI și pentru prevenirea STI, ci trebuie căutate soluții care să ajute în împotriva ambelor uh, probleme. Trebuie găsite așadar noi căi de a atinge acele grupuri țintă la care nu am reușit să ajungem încă. Apoi, am mai fost o întrebare uh, referitoare la uh, gripa aviară. Domnul Caputo observ că nu mai este în sală, însă doresc să răspund la întrebarea sa pentru că s-a referit la gripa aviară și anume la NH, uh, H, la virusul H5N8, îmi cer scuze. Riscul și virusul este în continuare un virus al păsărilor. Și riscul este mic ca oamenii să fie infectați cu acest virus. Ce obțin în acest moment. Dar trebuie să existe acțiuni uh, preventive pentru cei care au de-a face cu aceste păsări. Se, s-a observat uh, și am observat din uh, experiența noastră din trecut cu aceste gripe că contactul direct și frecvent poate duce la transmiterea virusului. Sigur că sunt și alți virus care circulă, mai ales în China, H7N9, de exemplu, și acolo am observat că au existat infecții umane, deci uh, studiul nostru de impact ne-a arătat că atunci când uh, se călătorește în China, ar trebui să se evite luarea de contact, cel puțin, cel puțin contact direct și apropiat cu păsările. Avem H5N1, care este gripa aviară și este acel virus care uh, este cel mai longeviv și avem și în alte părți ale lumii acest virus s-a constatat că și în alte părți ale lumii au fost infectați oamenii. Sigur că vorbim despre clastere mici de infecții umane, însă, în general, sunt păsările cele care sunt afectate, nu numai cele sălbatice, dar și cele domestice, păsările de curte și uh, aceasta este o problemă într-adevăr stringentă pentru industria aviară. Și mecanismul de protecție civilă. Da, și, de asemenea, comunicările către părțile implicate. Mecanismul de protecție civilă. Din ceea ce am constatat, s-au înregistrat progrese foarte mari după Ebola. Prin uh, înființarea acestui uh, centru uh, care face parte din centrul european. Există mai multe uh, unități, uh, icdc ul face parte din echipele care se ocupă de sănătate, iar adunările acestor uh, echipe de sănătate publică sunt coordonate de către noi. Și asta am și transmis și am raportat uh, referitor la misiunea în Angola cu privire la febra galbenă. Atunci uh, s-au activat pentru prima dată și am observat că trebuie să dezvoltăm în continuare anumite proceduri, standard de operare care vizează um, toate procedurile noastre. Însă este un mecanism unde unul are posibilitatea de a desfășura echipe, echipe uh, medicale, care se ocupă de sănătatea publică, de asemenea uh, echipament de laborator, uh, logistică, echipament medical și multe state membre și-au arătat uh, disponibilitatea de a sprijini aceste componente diferite și atunci când am solicitat implicarea în aceste misiuni pentru uh, și în echipele de sănătate publică, eh, de cele mai multe ori am obținut mai multe candidaturi decât eh, avem nevoie, de fapt. Deci interesul a fost mare. În ceea ce privește comunicarea către părțile interesate, trebuie să ne adresăm cetățenilor normali. Sigur că ne concentrăm asupra profesioniștilor din domeniul sănătății și a specialiștilor, însă pentru noi este foarte dificil, pentru că am arătat, de exemplu, prin vaccin și rezistența, reticența la acesta, că lucrurile depind de contextul local, național. De aceea lucrăm cu colegii din fiecare țară pentru a adapta mesajul la specificități și pentru a putea să îl diseminăm în mod corespunzător. Un alt exemplu este acea Antibiotica Awareness Day, ziua de conștientizare a importanței uh, antibioticelor, care a funcționat foarte bine. Deci cred că aceasta este o cale pe care să o urmăm și prin care putem să ajungem la cetățeni într-o manieră care se potrivește cu contextul uh, în care trăiesc aceștia. Președinta, mulțumesc uh, foarte mult, uh, doamna Amon. Sunt convinsă că ne vom revedea din nou pe viitor, anul acesta, și vom discuta alte subiecte care preocupă agenția dumneavoastră. Mulțumim pentru interes uh, și noastră și colegilor și mult succes! Thank you very much. It's not your fault. No, it's uh, the previous. Uh Yeah. I don't have to finish that. No. <laughs> Good. Absolutely. Take care of that. Thank you. Thank, Thank you very much. Um, so, dear colleagues, uh... Dragi colegi, următorul punct de pe ordinea de zi este schimbul de opinii cu Comisia și cu Autoritatea Europeană pentru Siguranță Alimentară, EFSA, privind acrilamida din alimente. Așadar, dacă sunteți gata, trecem direct la subiect. Iată că sunt deja mulți participanți interesați alături de noi, din partea comisiei, este directorul Sabin Irica. Doamna Sabina Ilica, uh, vă mulțumesc pentru prezență. Vă mulțumesc așadar cu intervenția comisiei. Domnule director, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru că ați invitat Comisia să participe la uh, acest schimb de opinii uh, privind acrilamida din alimente. Ce este acrilamida, de fapt? Și care este relevanța sa uh, atunci când apare în alimente? Acesta este o substanță chimică care se formează în mod natural în uh, alimente în uh, procesul de coacere la temperaturi înalte. Deci, uh, se, acesta apare oricând vorbim despre coacere, frigere, prăjire, în procesele acestea de gătire. Deci, se formează atunci când mâncarea este procesată acasă sau în industrie, în mod industrial. Cercetarea care a fost realizată în anii trecuți ne-a arătat că cele mai importante grupuri de alimente care contribuie la uh, conținutul de acrilamide sunt produsele pe bază de cartofi prăjiți, cafeaua, substitutul pentru cafea, biscuiții, pâinea și alte alimente care sunt pe bază de cereale. Acrilamida a fost cercetată și monitorizată în Uniunea Europeană de ani buni și în 2012, uh, și acesta este evenimentul cel mai important la care doresc să mă refer, Comisia a mandatat uh, EFSA să ofere un aviz științific cu privire la riscurile potențiale pentru sănătatea umană referitoare la prezența acrilamidei în alimente. Nu doresc să intru în prea multe detalii privind rezultatele studiului EFSA uh, din 2015, pentru că avem aici un coleg din, din partea EFSA care ne va spune probabil câteva cuvinte, dar acest aviz a ajuns la concluzia că acrilamida în alimente sporește eventual riscul de cancer pentru consumatori și nivelul actual uh, de expunere indică și ridică oarecare semne de îngrijorare. Într-adevăr, în acest moment este foarte important să reducem prezența de acrilamidă din alimente pentru a asigura un nivel înalt de protecție a sănătății umane. În ceea ce privește Comisia, sunt pregătite măsuri de reglementare în acest moment care doresc să impună aplicarea obligatorie de către toți operatorii din domeniul alimentar a unor măsuri uh, de atenuare, astfel încât uh, acrilamida din alimente și conținutul acesteia să fie redus. Aceste măsuri ar trebui să conțină um, obligații clare pentru toți operatorii din uh, industria alimentară și sunt integrate în uh, aceste măsuri de reglementare anvizajate. Măsurile se referă la uh, măsurile uh, privind igiena alimentară, care se referă la rândul lor la asigurarea unei mari protecții a sănătății omului, inclusiv uh, pericolele care vin din partea substanțelor chimice folosite. Ceea ce înseamnă că operatorii din domeniul alimentar trebuie să evalueze riscurile și pericolele existente din perspectiva acrilamidei, respectiv a formării de acrilamidă și trebuie să ia măsurile necesare astfel încât acest risc să scadă. Trebuie de asemenea să monitorizeze propriile sisteme și să prezinte uh, eșantioane pe care să le dea la analizat. Propunerea comisiei uh, stabilește niște niveluri de referință care stabilesc acele niveluri care pot fi atinse, pornind de la o bază consecventă, atunci când se aplică măsurile de atenuare în vederea reducerii conținutului de acrilamidă din alimente. Aceste măsuri țin cont de dimensiunea și natura uh, unităților, având ca obiectiv clar reducerea Uh, conținutului de acrilamiță, stabilind anumite niveluri cât se poate de stricte. Nivelul de referință trebuie să fie utilizat pentru evaluarea eficienței acestor măsuri uh, care vor fi luate și, de asemenea, trebuie stabilite niveluri stricte, ținându-se cont de ultimele date cu privire la prezența acrilamidei în alimente. După cum am menționat și înainte, operatorii din uh, industria alimentară trebuie să și monitorizeze eficiența măsurilor de reducere a conținutului de acrilamidă din alimente și trebuie să aplice uh, analize pe eșantioane pentru a demonstra că uh, sunt respectate nivelurile de referință stabilite. În plus, <coughs> au fost prevăzute prevederi pentru a asigura implementarea obligatorie și uh, eficientă din partea autorităților naționale, astfel încât conținutul de acrilamidă să fie cu adevărat redus. Aceste controle oficiale includ și uh, analiza de eșantioane oficiale preluate din alimente. Comisia este convinsă, una peste alta, că măsurile uh, propuse vor avea ca rezultat reducerea efectivă a acrilamidei din alimente. Știm, pornind de la categoriile de alimente pe care le-am menționat mai devreme, că anumite categorii de alimente sunt plasate pe piață uh, în, uh, într-o stare în care ele sunt gata să fie mâncate. Deci produse gata preparate. Vorbim de mâncare pentru sugari, uh, chipsuri și alte alimente. În plus, a fost prevăzut pentru acestea să se discute cu privire la anumite niveluri maxime care să prevadă nivelul permis de acrilamidă din alimente. Acest lucru se va întâmpla imediat după adoptare și vor fi complementare la măsurile de reglementare pe care, în mod obligatoriu, operatorii din industria alimentară vor trebui să le aplice. În plus, pe lângă măsurile de reglementare pe care le-am prezentat mai devreme, este important să cred că și conștii uh, conști și sentimentul de conștiință al cetățenilor cu privire la acest fenomen. Gătitul acasă contribuie în mod semnificativ la expunerea la acrilamidă. Și această conștientizare și sporirea conștientizării uh, reprezintă un instrument important pentru a reduce la modul general expunerea la acrilamidă. Odată ce măsurile reglementate vor fi fost adoptate, Uniunea Europeană va avea uh, cel mai strict regulament uh, din toată lumea în ceea ce privește prezența acrilamidei din alimente. Așadar, aș vrea să sintetizez spunând că, într-adevăr, uh, dorim să avem un pachet cuprinzător de inițiative. Vom colecta în continuare date cu privire la ocurența acrilamidei în alimente pentru a monitoriza situația și uh, conștientizarea va reprezenta un element important pentru noi, va fi permanentă la nivelul statelor membre, dar și uh, asociațiile consumatorilor pot juca un rol important în acest sens, cât și în campaniile de conștientizare, mai ales în ceea ce privește gătitul acasă. Și, după cum am subliniat, măsurile uh, de reglementare în domeniul uh, alimentar, cele care sunt de aplicat de către operatorii din domeniul uh, alimentar vor fi monitorizate, vor exista și controle oficiale și, într-o a doua fază, se vor stabili niște niveluri maxime de uh, acrilamidă în anumite preparate care sunt uh, gata preparate și pot fi mâncate direct. Președinta, mulțumesc. Mă adresez acum și mă întorc către EFSA și voi da cuvântul doamnei Hugas. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi vreau să vă felicit pentru noua funcție ca și președinta Comisiei ENVI și așteptăm cu nerăbdare să continuăm asistența noastră față de Comisie. Uh, Uh, vreau să vă mulțumesc și pentru invitația de a lua cuvântul în uh, comisia dumneavoastră. După cum a spus Comisia Europeană, noi am primit o solicitare din partea lor pentru a evalua riscul potențial pentru sănătatea omenească în ceea ce privește prezența acrilamidei în hrană. Și în virtutea politicii noastre pe care ne dorim deschisă și transparență, am organizat și o consultare publică, o întâlnire cu factori interesați în care am putut să discutăm și comentariile pe care le-am primit. În iunie 2015 s-a organizat această întâlnire. Noi am uh, făcut această evaluare de risc plecând de la toate datele disponibile referitor la studii epidemiologice, experiențe, experimente pe animale uh, și am estimat de asemenea și nivelul de expunere la acrilamidă al populației europene, ținând seama de starea actuală a lucrurilor, în, plecând de la datele înaintate de industrie și de statele membre și, evident, și plecând și de la datele de consum înaintate de statele membre. Ne-am gândit la diferite grupuri de populație în care am uh, încercat să vedem care este nivelul de toleranță, copii, adulți, uh, adolescenți și am încercat să vedem care este Am încercat să vedem și care este nivelul de toleranță în funcție de uh, diferitele grupuri de vârstă. Spre exemplu, pentru copii, uh, alimentele pentru copii și alimentele procesate sunt uh, cele mai riscante, sunt cele bazate pe uh, cartofi. Pâinea, cerealele pentru micul dejun, cafeaua uh, de tip NES, de asemenea pun probleme. Apoi, uh, spre exemplu, felul în care sunt prăjiți cartofii, spre exemplu, sau felul în care au fost pregătite chipsurile uh, pune probleme. În, uh, plecând de la datele disponibile referitoare la experiențele pe animale, uh, acest lucru demonstrează că efectele pot fi adverse în ceea ce privește sistemul nervos și eventuale probleme la nivel de reproducere și pot duce pe termen lung la dezvoltarea unor tumori și a modificării unor gene. Există și riscul de cancer, uh, pentru că acrilamida conține o substanță, glicinamida, care poate duce la uh, uh, un risc de uh, cancer. Printre cancerele menționate este cel renal și cel cancerele la ca ovare. Și um, există o, un anumit prag de toleranță uh, referitor la cantitatea uh, de acrilamidă care poate fi ingerată zilnic, însă nu am reușit să determinăm acest prag. Rata de expunere poate duce la o o um, distrugere a ADN-ului. Și pot apărea tumori Uh, riscul este uh, ridicat. E vorba de o îngrijorare uh, de sănătate în ceea ce vrește prezența acestei substanțe în hrană, deși nu e posibil să cuantificăm acest risc. Concluzia este că clamida în hrană duce la eventuale cancere pentru consumatorii din toate grupurile de vârstă. Și această îngrijorare se aplică tuturor consumatorilor, însă copiii sunt cei mai vulnerabili, având în vedere greutatea lor ca și număr de kilograme și această evaluare s-a făcut și a fost confirmată și de alți evaluatori la nivel internațional. Eventualele uh, um, efecte ale acrilamidei asupra uh, sistemului nervos și asupra sistemului reproducător nu au fost considerate a fi o îngrijorare plecând de la nivelul actual de expunere prin dieta europeană. Dar Produsele cele mai periculoase sunt, caf- sunt uh, chipsurile, cereale pentru micul dejun, cafeaua, alimentele pentru bebeluși și biscuiți. Vreau să repet încă o dată faptul că informația despre prezența acrilamidei în hrană uh, poate fi uh, modificată în funcție de condițiile de stocare, temperatura de stocare și așa mai departe. Și de asemenea, gătitul uh, poate să ducă la modificarea uh, nivelului de prezență al uh, acrilamidei în hrană. Mulțumesc! Thank you very much. Now I turn to colleagues for um, intervention. Mulțumim, mulțumim pentru această in- intervenție și acum dăm cuvântul colegilor. Doamna Childers, mulțumesc pentru această prezentare celor uh, Comisiei și ESA și aș avea trei întrebări. E clar că trebuie să conștientizăm uh, opinia publică despre prezența acrilamidei. Însă mai sunt și întrebări la care încă nu și-au găsit un răspuns. Întrebarea mea este de ce Comisia dorește să utilizeze uh, regulamentul referitor la igienă pentru a reglementa prezența acrilamidei în produse alimentare, în loc să utilizeze un alt regulament din 2006 aplicabil contamina- substanțelor contaminante din hrană, având în vedere că acrilamida este un contaminant. Care este studiul independent uh, care a, a examinat uh, uh, codul de bune practici? Care este, există vreun uh, um, există vreun organism independent care să fie examinat aceste recomandări dincolo de reprezentanții industriei agroalimentare? Uh, poate mă gândesc că acest cod uh, de bune practici ar putea fi îmbunătățit prin implicarea și altor organizații pentru că am impresia că deocamdată acest cod de bune practici nu se bucură de sprijin în rândul altor organisme. Mulțumesc, doamna Samar. Ja, vielen Dank. Um, ehm, ja. Mulțumesc. Da, într-adevăr, acrilamida este periculoasă, știm acest lucru în prezent, în trecut nu știam acest lucru și, într-adevăr, este corect ehm, că valorile și prezența acesteia în alimente trebuie scăzută. Trebuie să recunosc pentru că dacă este să auzim ceea ce spun uh, Comisia și EFSA, uh, putem uh, să ajungem să ne panicăm rapid, că până la urmă ne întrebăm ce să mai mâncăm. Mă gândeam mereu, ce bine că mama mea, la peste 90 de ani, se bucură de o sănătate super și ea a gătit mereu singură și a gătit acasă și a copt. Și nu pot să mă gândesc decât că ce noroc am avut. Aclamida asta este cancerigenă. Știm acest lucru în prezent și, pe cât posibil, sigur, ar trebui să reducem conținutul acesteia din alimente. Sper că este și posibil acest lucru. Eu nu sunt chimist sau uh, specialist în domeniu ca să spun că este posibil acest lucru. Și în acest sens, uh, întrebarea mea către comisie. Este posibil ca prin aceste valori limite pe care le stabilim să dispară anumite produse de pe piață, eventual anumite categorii de produse întregi și aceste valori limită respectiv aceste niveluri de referință. Cum se dorește a se respecta acestea la produsele prăjite sau preparate la temperatură înaltă pe loc. De exemplu, cartofii prăjiți sau uh, currywurst, uh, acel aceștia se găsesc la noi în Germania la fiecare uh, chioșc la colțul străzii. Și lumea se oprește și mănâncă și mă întreb uh, cum se poate proceda, pentru că aceste produse sunt preparate în friteze acolo, la fața locului. Cum putem reduce acrilamida? Sigur, este important ca consumatorul să conștientizeze pericolele și să consume poate mai puțin uh, astfel de articole alimentare. Mi se pare important acest lucru. Și încă o întrebare către comisie. Mai uh, adresasem această întrebare în trecut. Cum stau lucrurile în ceea ce privește micile, uh, micii operatori? Pot uh, aceștia să respecte toate aceste obligații. Se vorbește și despre obligații și despre monitorizare, se vorbește despre, de exemplu, despre patiserii sau despre alți uh, operatori mici și toți trebuie să respecte aceste prevederi. Și sigur că și uh, obligația de documentare va fi destul de mare pe viitor, dacă am înțeles corect. Aș vrea să știu dacă a existat un schimb de opinii și cu organizațiile profesionale sau Comisia spune că asta trebuie făcut pentru că este voința politică. Sigur, sunt și eu în favoarea reducerii conținutului de acrilamidă din alimente, mm, să nu mă înțelegeți greșit, însă trebuie să fie fezabil acest lucru. De aici întrebările mele. Thank you, Mrs. Stiles. Mulțumesc, doamna președinte. Eh, vreau să mulțumesc eh, Comisiei și ehm, EFSA pentru aceste explicații. Ehm, acrilamida în produsele alimentare are un potențial eh, cancerigen și toxic și acest lucru a fost pus în mod foarte clar Uh, dacă avem un nivel de consum uh, zilnic, uh, va trebui să fixăm un prag acceptabil. După părerea mea, sună așa, amenințare. Însă vreau să vă amintesc ce spunea EFSA și ce spunea și agenția din Franța în acest sens. Uh, îmi pun întrebări, dacă noi dispunem de toate aceste informații, de ce nu prevedem un prag maxim de prezență de acrilamidă în produsele alimentare? Uh, o limită. De ce, dacă situația e atât de gravă, de ce nu se propune o limită maximă obligatorie? Obligatorie. Și Aș dori să știu de ce există valori indicative neobligatorii, fără, fără să fie constrângătoare, pentru că aceste valori, în fond, nu oglindesc ultimele poziții ale EFSA și ale anumitor state membre. De ce nu se ține seama de rezultatele și analizele cele mai recente, care spun că situația e mult mai gravă decât se credea inițial? Mă gândesc și la cele spuse de doamna Childers referitor la temeiul juridic. Dumneavoastră uh, utilizați aici uh, uh, regulamentul referitor la igiena alimentară, deși ar trebui să utilizăm regulamentul uh, 1881-2006 referitor la produsele care vin și contaminează uh, hrana. Uh, am discutat cu foarte mulți avocați din diferite cabinete de avocatură care au experiență în domeniu și care mi s-a spus că acest regulament 1881-2006 este cea mai, cel mai bun temei juridic pentru a face față acestei probleme. Deci, ce facem cu temeiul juridic? Apoi, în al treilea rând, codul de conduită. Bun, a fost elaborat, și asta e o întrebare către Comisia Europeană. Codul acesta de bune practici sau de conduit a fost elaborat, da? Ca urmare a unei concertări, îmi imaginez eu, cu reprezentanții industriei. Da, vrem și noi să știm. Ați discutat și cu alți experți, experți mai, să zic așa, independenți? fără interese industriale. Mă gândesc, spre exemplu, la organismele de apărare a consumatorilor. Ați discutat și cu ei sau nu? Eu ceea ce îmi doresc este să avem un cod de conduită care să traseze așa o cale de mijloc între, pe de o parte, interesele industriei și, pe de altă parte, interesele consumatorilor, tocmai pentru a proteja consumatorii, nu? Și dacă e să ne uităm la ce scrie în codul de conduită, eu așa am impresia că e foarte general, e foarte vag. Uh, sunt multe incertitudini, uh, situații așa neclare și am impresia că acest cod de conduită a fost redactat așa, ca și cum va fi dictat uh, industria, ce să scrieți. Acum, Comisia Europeană, eu vă întreb, ați discutat cu asociații de uh, apărare a consumatorilor? Ați făcut acest lucru? Și cum veți preciza acest cod de conduită? Uh, și încă o întrebare directiva în ceea ce privește controlul de calitate al alimentelor. Eu am fost raportor fictiv, raportor din umbră și împreună cu doamna Cadabach s-a reușit a, să ajungem la un acord. Textul a fost votat. Acum, controlele. Controlele ce înseamnă? Înseamnă că autoritățile trebuie să aibă la dispoziție mijloace suficiente pentru a le efectua. Ori noi știm foarte bine că statele membre au din ce în cele mai puțini bani și atunci, cum va face Comisia în așa fel încât statele membre să-și respecte aceste obligații și cum vor face în așa fel încât autoritățile să depună această muncă efectivă de control în ceea ce privește prezența acrilamidei în hrană? Și încă o întrebare față de Comisia Europeană, vreau niște explicații. Cu ocazia acestor controle, evident, hai să zicem, găsiți niște produse în care cantitatea de acrilamidă e de 3 ori, de 4 ori mai mare decât normele, să zicem, acceptabile. Când se face o astfel de constatare, Comisia ce va face? Va face în așa fel încât produsele astea să fie retrase de pe piață? Pentru că dacă e un prag de 3-4 ori mai mare decât norma admisă, Păi ă, asta în contextul în care știm ce ne-a spus Adinaure EFSA, e clar că asta ar justifica pe deplin retragerea acestor produse de pe piață. Mulțumesc, doamna Gerling. Da, mulțumesc. Aș vrea și eu, la rândul meu, să amintesc că atâta vreme cât avem Comisia și ES aici, vreau să spun că avem o discuție la nivel de coordonator și va fi foarte util să participe și aceste două organizații, în așa fel încât să mai putem pune întrebări. Pentru că acrilamida ne preocupă deja de anumită vreme. Și iată că ajunge acum și în domeniul public și am observat asta și uh, în uh, opinia publică în uh, weekend în mass media uh, în Regatul Unit. Începe să facă, să fie titluri în, prime, în prima pagină a ziarelor. Și mă gândesc că s-ar putea să ajungem la o situație gravă, așa că trebuie să fim prudenți. Să nu avem astfel de titluri în ziare. Mai întâi trebuie să înțelegem care este dimensiunea problemei. Salut ambele prezentări din partea Comisiei și EFSA, dar, sincer, tot nu m-am lămurit. cum de s-a extrapolat așa cifrele referitor la prezența acrilamidei, pentru că eu din ce am auzit este că nu se pot fixa limite, deși s-au stabilit niște limite. Și s-a spus că nu e posibil să cantificăm riscul, deși frazele utilizate sunt clare. Există un potențial de risc de cancer. Păi să fim prudenți, nu? Să nu cumva să subreacționăm. Nu spun că nu e un subiect important acrilamida, este. Și avem măsuri deocamdată și cred că aceste măsuri trebuie să fie mai stricte și ar trebui să depunem eforturi pentru a merge cât mai departe cu putința din punct de vedere tehnic și pragmatic și să nu subestimăm solicitările populației și a în ceea ce vrește cerințele referitor la aceste tipuri de alimente, de produse alimentare. Poți să încerci să legiferezi, să poți să introduci anumite niveluri, ar fi poate un prim pas, dar a merge cam departe. Poți face asta pentru hrana prăjită, dar e foarte greu să introduci ceva atunci când oamenii gătesc acasă. Deci, Uh, mă gândesc că ar mai fi și niște interese, poate, nu știu, cartofii prăjiți belgeni. Uh, la un moment dat o să se dorească uh, protejarea acestora. și s-ar putea să reducem cu 95% prezența de acrilamidă în cartofii prăjiți, dar s-ar putea să avem cartofi modificați genetic, ca să putem în continuare să avem chipsuri. Ce ne facem? Cred că suntem cu toți pe aceeași lungime de undă, însă uh, în sensul că ne dorim cu toți acțiune și vrem să intervenim. Dar să nu venim cu niște măsuri ca să, care să nu poată fi transpuse în fapt, să nu fie realizabile. Nu cred că asta își dorește populația. Și nici nu putem să interzicem prăjirea alimentelor sau consumul de, de, de chipsuri. Uh, trebuie să știm un pic mai bine despre ce discutăm în momentul în care ne hotărâm să luăm vreo decizie. Eu sunt absolut de acord cu întrebările puse referitor la temeiul juridic. De ce regulamentul pe igienă și nu regulamentul pentru uh, substanțe poluante uh, și contaminante? Îmi imaginez că operatorii care procesează fabrică uh, și fabrică aceste alimente uh, Uh, consemnează undeva, nu, conținutul acestor produse și dacă aceste registre cu uh, uh, aceste informații nu sunt ținute la zi, nu sunt corecte, e clar că atunci o să trebuiască să hotărâm ce vom face. Apoi o întrebare referitor la standarde. Cum pot fi ele calculate? Sunt calculate de comisie și utilizând un set exhaustiv de date furnizate de statele membre, pentru că uh, Uh, e clar că în Europa lucrurile sunt foarte diferite, avem tradiții culinare foarte diferite în Europa și bănuiesc că și nivelul de acrilamid e foarte diferit de la un stat membru la altul. Pentru că dieta, nu, alimentația în general e diferită. Pedicini. Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Pedicini. Eu... Mulțumesc, doamnă președinte. Vă amintiți că atunci când Ev s-a declarat că acrilamida era o substanță canceroasă, a spus și că doza Uh, depinde de greutatea corporală. Cu alte cuvinte, copiii sunt în continuare categoria care um, um, este expusă riscului cel mai ridicat, pentru că consumă mulți cartofi prăjiți, mulți uh, biscuiți, uh, că sunt um, biscuiți duri sau biscuiți moi, cerealele și vreau să vă amintesc că din cauza consumului de cereale și de produse pe bază de cereale, copiii se expun la 60% uh, din uh, doza maximă recomandată de acrilamidă în fiecare zi. Și putem să obținem doza maximă pentru un om de 60 de kilograme dacă uh, consumăm 4 grame de uh, pâine prăjită sau 30 de grame de chipsuri. De ce nu s-au adoptat încă limite maxime de conținut de aclamidă în diferitele categorii de alimente? Și de ce nu au intervenit schimbările din fostul proiect de regulament? De ce nu se iau uh, măsuri pentru a uh, reduce apariția acrilamidei în timpul uh, gătitului acasă, să fie informați oamenii cum trebuie să păstreze alimentele, cum trebuie să le frigă, cum trebuie să le coacă. De ce nu se face o campanie de mai mare anvergură pentru a informa populația? Și apoi știind că acrilamida este folosită uh, de industrie pe scară largă, nu doar de industrie alimentară. Și în afară de uh, um, um, ingerarea acrilamidei prin hrană, putem să o absorbim și prin inhalare sau poate să pătrundă prin piele. Deci ar trebui să vă gândiți la prevenirea expunerii la această substanță și din celelalte puncte de vedere. Mulțumesc, doamna Dornano. Mulțumesc, doamna președinte. La preocupație relativă Mulțumesc, doamna președinte. Îngrijorările referitoare la acrilamidă vin și se adaugă și uh, altor substanțe uh, nocive pentru uh, sănătatea omenească despre care discutăm la EMV Și de multe ori constatăm că e vorba de aceleași alimente industriale preambalate care sunt în vizorul nostru. În ceea ce privește acrilamida, proprietățile cu risc cancerigen sunt foarte uh, clare, având în vedere testele realizate și documentul de referință EFSA, care datează din 2015 și pe care vă bizuiți, notează totuși totuși că studii pe ființa umană încă mai trebuie realizate pentru a evalua acest risc și pragurile de consum pentru a putea trage concluzii. Din 2011 avem un, o trusă de instrumente care culege toate informațiile referitor la acrilamidă. În SUA, Agenția americană a avut o abordare similară, bazată pe cooperarea între cei din industrie la liniile directoare din mai, mai, martie 2016. Abordarea aceasta e cu atât mai simplă, cu cât întrebările sunt simple. Măsurile sunt simple. Spre exemplu, o limitare a timpului de prăjire sau a temperaturii de prăjire. Eu sunt favorabilă pentru a avea niște măsuri obligatorii pentru riscuri sanitare grave, însă nu credeți totuși că astfel de măsuri deocamdată sunt premature în acest caz, având în vedere numeroasele studii suplimentare care în continuare mai trebuie făcute. Uh, Madame Ayuso. Doamna Ayuso. Mulțumesc, mulțumesc doamna președinte. Vreau să mulțumesc în primul rând Comisiei și Agenției EFSA pentru explicațiile pe care ne le-a dat. Acrilamida a fost descoperită în uh, alimente în 2012 și EFSA a confirmat acest lucru în 2015 cu studiile sale și a arătat că se poate mări riscul de cancer la animale. Însă, dacă orice consumator sau orice cetățean ascultă, cum am ascultat și eu, această dezbatere um, și-a dat seama că riscăm să creăm panică. Ați vorbit despre alimentele prăjite, despre tot ceea ce este copt la cuptor, dar, sincer, atât de multă lume consumă aceste alimente și n-am auzit să se fi îmbolnăvit cineva din cauza accesului de acrilamidă. Sunt de acord că au existat aceste studii și că s-a dovedit că există efecte nocive uh, pentru sănătate, dar să nu inducem panică în consumator. Da, sunt de acord să se facă în continuare studii, să se limiteze cantitatea de acrilamidă din produse, mai ales din uh, alimentele industriale, însă, în același timp, trebuie să îi spunem uh, consumatorului că e important să uh, că în momentul în care coace sau prăjește alimentele, se poate uh, produce acrilamide și că aceasta riscă să fie periculoasă. Da, o campanie de conștientizare merită, dar să nu uităm că am folosit aceste metode de gătire uh, și exista acrilamidă, dar uh, e prematur, e prematur să pretindem că trebuie să uh, stabilim niște limite. Sunt de acord cu faptul că, mă rog, industria poate trebuie să facă niște eforturi, există aceste coduri de bune practici pentru a reduce prezența acrilamidei, însă nu vreau să uh, inducem panică. Iată ce cred eu că ar trebui să facem în momentul de față. Nu, să nu punem carul înaintea boilor, cum se spune și în țara mea, pentru că altfel o să creăm mai multe probleme decât există. Thank you very much. Madame Dali. Thank you, Chair, and thank you to EFSA and the Commission for being here. Doamna Dali, mulțumesc frumos Comisiei și mulțumesc frumos că EFSA pentru prezență și că ne oferă informații și răspunde la întrebările noastre Cred că suntem cu toții de acord cu faptul că nu are sens să alarmăm lumea, dar că trebuie să strângem mai multe informații despre această situație și despre cum trebuie să reacționăm. Știm că nu putem să eliminăm complet acrilamida. Da, dar ar trebui să existe niște niveluri care să fie reduse cât mai mult cu putință, căci până la urmă vrem să-i protejăm pe consumatori, mai ales pe cei mai vulnerabili dintre ei. Am câteva întrebări pentru Comisie și pentru EFSA. Mai întâi, cum poate Comisia să se asigure că nu va exista o situație în care vei avea uh, întreprinderi care justifică absența acțiunilor, uh, spunând că dacă iau acele măsuri, produsele vor fi mai scumpe sau gustul nu va mai fi bun. Sunt de acord cu Comisia atunci când afirmă că campanii de conștientizare pe scară largă adresate consumatorilor pot să fie de ajutor pentru că trebuie, trebuie să informăm pe cetățeni, însă vreau să știu care este poziția Comisiei apropo de armonizarea frecvențelor minime de uh, controle efectuate de către autoritățile naționale și cum va face Comisia pentru a asigura că reglementările privind acrilamida vor fi puse în aplicare la nivel național. Și ultima întrebare, vorbim și despre uh, niveluri de referință. Cum le-ați ales? Cu atât mai mult cu cât s-a arătat că aceste niveluri sunt stabilite uh, de așa manieră încât nu reflectă nivelurile ce pot să fie atinse de către industria agroalimentară în momentul de față. Și nu par a fi fezabil, având în vedere nivelul destul de mare de acrilamidă din alimente constatat până în prezent. Mulțumim doamnei Dali, acum doamna Rida are cuvântul. Vă mulțumesc, doamna președinte. Eu sunt biochimist și am lucrat în cercetarea medicală an bun la rând și știam că există acrilamidă dintotdeauna. Eu am cercetat personal uh, acest lucru și am citit literatura de specialitate. Viața este plă de riscuri, ca și fumatul. Nu vrei să fumezi, dar uh, așa și cu pâinea prăjită. Uh, mama mea întotdeauna prăjea prea tare pâinea și îmi plac chipsurile și am uitat riscurile și în ultimii 20 de ani am continuat să mănânc pâine prea prăjită și crocantă și să știți că având un doctorat în farmacologie pot să vă spun că din punctul meu de vedere multe dintre medicamentele pe care le luați cu rețetă sunt mai nocive pentru sănătatea dumneavoastră decât acrilamida. Da, bun, trebuie să echilibrați cumva lucrurile nu aș mânca uh, multe alimente prea prăjite, dar în ce privește cartofii copți uh, și uh, pâinea prea prăjită, să știți că uita, uitați-vă ce vârstă am eu și deocamdată nu, nu mi-au făcut rău aceste alimente. Deci există multe alte riscuri în viață, să nu exagerăm. Mulțumesc! Domnul uh, Grip. Mulțumesc, doamnă președinte. Transformarea termică a produselor alimentare a uh, dus la uh, apariția cralamidei. Da, cralamida nu este singura substanță care este nocivă pentru sănătate. Uh, constatăm uh, că dacă lăsăm uh, carnea în saramură prea mult sau dacă o coacem la temperatură prea mare la cuptor, băi, cu atât mai bună este, dar în același timp conține și substanțe nocive. Nu știu dacă are rost să discutăm la nivel european despre uh, efectele nocive pe care le pot avea produsele pe bază de carne. Mă gândesc la tot ce înseamnă uh, mezeluri, care sunt foarte apreciate în multe țări europene, inclusiv în a mea. Noi suntem legislatori europeni. Nu văd cum putem să luăm mijloace care să interzică unor produse tipice mm, regionale uh, să fie văzute ca fiind nocive. Și știm că din cauza unei asemenea campanii, astfel de produse riscă să ajungă într-o situație dificilă. În ce privește cazul uh, de față, rolul pe care îl avem noi este, da, pe de o parte să um, ascultăm ce au de spus oamenii de știință și să um, luăm cunoștință de datele pe care ei ne le trimit, Trebuie să ascultăm toate aceste informații în ce privește posibilele consecințe asupra sănătății noastre, totuși, mi se pare important, așa cum spunea și doamna Iuso, să ne gândim că în anii 2000, când s-au uh, realizat primele studii și s-a detectat uh, potențialul risc al acrilamidei pentru animale, uh, E bine, chiar dacă s-a constatat acest lucru la animale, nu s-a demonstrat și la oameni. Deci încă nu avem informații de netăgăduit în ce privește uh, riscul pentru oameni. Da, vorbim despre folosirea intensivă a acestor produse, despre felul în care sunt pregătite și cât de importantă este temperatura la care aceste produse sunt uh, uh gătite. Pentru mine, cel mai important este să dispunem de uh, informații fiabile, pentru că există produse care sunt uh, alimente transformate și industria de procesare trebuie să știe că pregătește produse care trebuie să aibă un termen de valabilitate lung, dar în același timp care să respecte toate condițiile, toate normele. Cel mai important este să ajungem la un acord cu industria pentru ca acestea să aplice, acestea să aplice codul de bune practici și să respecte normele. Eu cred că putem să facem un prim pas ca după aceea să avem un răspuns și niște rezultate pozitive. Mai există și un alt uh, instrument, un alt mijloc pe care îl putem folosi. În Parlament uh, am organizat un seminar la care reprezentanții industriei ne-au spus că ei sunt cât se poate de dispuși să uh, participe la um, acest esforț, la această dezbatere. Noi vrem să garantăm că produsele pe care le găsim în garantare sunt produse sigure pentru consumator. Soluția pe care am putea să o găsim este una care să ne permită folosirea în mod adecvat a tehnologiei pentru tot ce înseamnă uh, alimentele transformate. Întreprinderile uh, au anumite obligații și ar putea să existe, de exemplu, nu știu, un certificat pentru toate acele industrii care uh, respecte toate condițiile. Deci există un certificat care garantează securitatea produselor. Un al doilea element este Uh, transmiterea de informații uh, către uh, consumator, informații adecvate și să explicăm cum trebuie gătite mai bine alimentele în casă. Mie nu mi se pare că e chiar atât de dificil. Aș spune chiar că e mai ușor, pentru că consumatorii sunt cei care își transformă alimentele, deci noi putem să spunem cum pot fi gătite aceste alimente pentru ca totul să fie mai sănătos. Știm, de exemplu, că există alimente care sunt sănătoase, dar dacă sunt consumate în exces, ă, reprezintă un pericol pentru sănătate. Trebuie așadar să aplicăm principiul consumului moderat și să eliminăm toate aceste practici despre care știm că uh, riscă să ne um, îmbolnăvească. Totul depinde de felul în care procedăm. Proprietățile alimentelor sunt alterate de fiecare dată când acestea sunt transformate. De aceea mi se pare indispensabil să avem un schimb de opinii cu Comisia și cu celelalte părți interesate ca să vedem cum sunt cel mai bine mm, gătite alimentele și cum putem să evităm aceste amenințări. Da, poate să fie un pachet legislativ bine echilibrat pentru că altfel ne vom lovi de toate aceste probleme și multe tradiții culinare riscă să se simtă amenințate și până la urmă ce vrem noi să facem să nu aibă efectul unui bumerang. Mulțumesc! Thank you. Uh, thank you, President. Uh, lo scorso giugno. Mulțumesc, domnule președinte. questo... În luna iunie, EFSA publicat acest aviz științific în ce privește prezența acrilamidei în alimente și a spus că Acrilamida și glicilamida metabolică sunt toxice și cancerigene și dacă ne expunem acestor substanțe, uh, uh, riscăm să ne îmbolnăvim de cancer și ADN-ul poate să suporte transformări și nu se poate stabili o doză uh, zilnică tolerată. Însă Comisia nu pare să țină cont de concluziile din studiul EFSA se limitează să oblige industria agroalimentară să respecte un vag cod de bune practici scris tot de uh, grupurile de lobby. Valorile pe care industria uh, se angajează să le respecte sunt doar cu titlu informativ și mult peste nivelul de acrilamidă prezent în alimentele testate de către EFSA. O altă problemă, după părerea mea, ține de temel juridic. Acrilamida este o substanță foarte toxică și comisia, în loc să uh, înscrie aceste dispoziții în regulamentul privind uh, substanțele toxice, preferă un temei juridic care ține de uh, condițiile de igienă. Ori acest temei juridic este mai puțin constrângător. Deci să nu avem doar așa uh, o vagă valoare de referință pe care industria poate sau nu să o respecte. Cetățenii europeni ne cer acest lucru. Cer așadar și eu Comisiei să aibă o acțiune mai hotărâtă și să dispună niște măsuri obligatorii din punct de vedere juridic, să se stabilească niște limite care nu pot să fie uh, depășite și în cazul unei depășiri să existe sancțiuni economice. Altfel, industria nu au, va fi stimulată să-și schimbe metodele de fabricație. Pentru că altfel nu mi se pare normal ca oamenii să uh, creadă că riscă să mănăvească de cancer atunci când beau o cafea sau mănâncă cartofi prăjit sau uh, uh pâine prăjită. Mulțumesc! Very much, colleagues. Now, um... Mulțumesc, dragi colegi! Și acum Doresc să dau cuvântul lui, în primul rând, reprezentantului din partea EFSA și apoi uh, Comisiei pentru a sintetiza. Doamna Hugas, mai întâi, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să subliniez că concluzia EFSA este cât se poate de clară. Studiile uh, arată că expunerea la acrilamidă sporește posibilitatea de a, a uh, dezvolta mutații genetice și, de asemenea, există pericolul potențial de a dezvolta cancer. Este așadar o posibilitate care trebuie luată în considerare, însă nu este un motiv de panică, așa cum a fost menționat. Trebuie doar să descreștem uh, expunerea la acest compus chimic. Există un capitol în aviz cu privire la această expunere, dar s-a observat de asemenea că există și alte modalități de expunere la acrilamidă, în afară de uh, dietă. Expunerea ocupațională depășea uh, domeniul de aplicare al studiului pe care l-a redactat EFSA. Comisia a rugat EFSA să evalueze riscurile pentru sănătatea umană în contextul prezenței acrilamidei în alimente. Așadar, acesta este studiul pe care l-am realizat și uh, nu am analizat și alte modalități de expunere la acrilamidă. Mulțumesc! Thank you very much. Now, uh... Doamna președintă, mulțumesc. Doamna director, din partea comisiei, vă rog. Da, mulțumesc uh, foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc uh, tuturor celor care au adresat întrebări. Poate câteva cuvinte. Am înțeles că mai devreme ați văzut uh, textul propunerii comisiei. Este o activitate în desfășurare, măsura este în dezvoltare, și a evoluat în ultimele două săptămâni. De aceea, lucrurile la care vă referiți ar putea să nu fie ultimul, uh, cele mai uh, recente informații. Au fost uh, întrebări cu privire la temeiul juridic și referitoare la prima măsură învizajată de comisie, aceea referitoare la măsurile de reducere care au fost propuse și anume că operatorii din industria alimentară ar trebui să aplice aceste măsuri, iar uh, regulamentul 852 a fost ales ca temei juridic. Din uh, discuții și din ceea ce a explicat EFSA, a reieșit că prezența acrilamidei în alimente nu poate să fie evitată complet. Nu este un agent de contaminare tehnic pe care să îl interzicem și acesta nu va mai exista în alimente. Ideea este că trebuie să fie redus cât se poate de mult prin uh, aplicarea unor practici bune, astfel încât să se asigure un nivel înalt de protecția sănătății umane. Deci nu este vorba despre a interzice prăjirea sau chipsurile, ci uh, de a obliga operatorii din industria alimentară să aplice cele mai bune practici, astfel încât să scadă nivelul de acrilamidă din alimente. Este un fenomen complex uh, și uh, se referă și la alegerea materiei prime, la depozitarea acesteia și așa mai departe. Regulamentul 852 a fost ales ca temei juridic pentru că reprezintă acel act legislativ care impune responsabilități operatorilor din domeniul uh, alimentar care în sistemul nostru de siguranță alimentară au responsabilitatea de a crea și de a produce alimente sigure. În felul acesta obțin instrumentul pe care sunt obligați să îl aplice, astfel încât să reducă prezența pericolelor chimice în alimente la un uh, nivel cât mai scăzut. Doresc să fiu cât se poate de clară. Măsurile care se bazează pe acest regulament nu exclud stabilirea unor niveluri maxime de acrilamidă în alimente pornind de la diferite acte legislative, inclusiv acele acte legislative care uh, au de face cu agenții de contaminare. Comisia ea are în vedere într-un al doilea pas pentru anumite categorii de alimente, legate a preparate, ca nivelul maxim de acrilamidă să fie deja stabilit și acest lucru s-ar realiza pornind de la acest temei juridic care este relevant pentru agenții de contaminare. În plus, doresc să vă reamintesc că în ceea ce privește legislația generală cu privire la alimente, acesta oferă instrumente, de exemplu articolul 14, Aici alimentele uh, nesigure, uh, ca urmare a unui nivel uh, prea ridicat de acrilamidă, e bine, aceste alimente pot fi îndepărtate de pe piață. Au existat exemple în care alimentele în astfel de situații, de exemplu, mâncare pentru bebeluși, cred că era vorba despre biscuiți, au fost um, retrași de pe piață pentru că depășeau un anumit nivel de referință și asta de 4-5 ori. Așadar, are sens mai ales dacă dorim ca operatorii din domeniul alimentar să fie responsabili pentru siguranța alimentelor pe care le produc. Pentru aceasta trebuie să folosim temeiul juridic pe care îl propunem în legislația privind igiena alimentară. Această chestiune este cât se poate declară în acest context. Nu este suficient ca uh, nivelurile maxime să fie stabilite și operatorii din domeniul alimentar um, să nu fie uh, împinși să preia această responsabilitate. Trebuie făcut acest lucru, de aceea abordarea pentru care am optat va, ne va oferi cele mai bune instrumente posibile pentru reducerea prezenței de acrilamidă din alimente pe parcursul timpului, pentru că operatorii din industria alimentară vor, își vor asuma răspunderea. Au fost uh, întrebări și referitoare la codul de conduită într-adevăr, vorbim despre operatori din industria alimentară care aplică cele mai bune practice. În ce privește codul de conduită și dezvoltarea unor coduri de conduită, este important ca sectoarele industriale să se implice, pentru că și ei dețin o parte din cunoștințele care ar putea să ajute la reducerea acrilamidei din alimente. Modul în care am lucrat, e bine, am uh, lucrat cu experți tehnici din statele membre care au revizuit codurile de conduită existente. Am uh, lucrat și am făcut comentarii cu privire la acestea. Au existat sesiuni la care au participat și organizațiile pentru consumatori. Ultima întâlnire a fost în decembrie a anul trecut. Um, la acesta au participat uh, organizații pentru consumatori care și-au exprimat părerea cu privire la codurile de conduită și ei au fost implicați în aceste discuții și nu sunt așadar de acord cu observația care a fost făcută de unul dintre deputați referitoare la faptul că organizațiile de consumatori sunt uh, vehement împotriva acestor coduri de conduită, așa cum uh, sunt redactate ele în prezent. Acum, revenim la întrebarea referitoare la stabilirea unor niveluri de referință, unor benchmark-uri. a existat o întrebare referitoare la modul în care sunt elaborate aceste niveluri de referință. Am spus că există un set de date cuprinzător care se găsește într-o bază de date EFSA. Aceste date provin din acele state membre care ne-au furnizat informații în ultimii doi ani. Într-adevăr, nu toate statele membre au făcut acest lucru, însă suntem de părere că avem o imagine de ansamblu bună cu privire la grupurile de alimente cele mai importante și la nivelul de acrilamidă găsit în acestea. Nivelurile de referință sunt propuse a fi stabilite la un nivel de 10-15% din acele alimente care conține cel mai mare nivel de acrilamidă. Deci, uh, operatorii uh, din uh, industria alimentară vor trebui să aplice așadar aceste măsuri de reducere a acrilamidei din alimente. Ideea este de a avizaja acele procese și acei operatori care au cele mai mari niveluri de acrilamidă, deci cu 10-15% um, peste cele mai mari conținuturi identificate. Aceste niveluri de referință vor fi monitorizate în permanență și evaluate și pe, în decursul timpului vom insista cu reducerea acrilamidei din alimente. Într-adevăr, intenția este de a nu insista și de a nu scoate vreun grup de alimente de pe piață, însă, pe parcursul timpului, să sporim conștientizarea și, uh, de asemenea, să îi ajutăm pe operatorii din uh, industria alimentară să realizeze care sunt pericolele și să reducă nivelul de acrilamidă. Nivelurile maxime sunt utilizate ca fiind acel instrument uh, obligatoriu, un instrument de abordare a acestui pericol și ne gândim să aplicăm uh, în al doilea pas aceste niveluri maxime de acrilamidă pentru anumite categorii de produse. În cazul acrilamidei, la modul general, stabilirea unor niveluri maxime nu este neapărat calea de urmat. Am uh, auzit că acrilamida apare, de exemplu, în chipsuri sau în uh, cartofi prăjiți și aici depinde de cât de mult au fost depozitați uh, cartofii în iarnă, pentru că cu cât îi depozitezi uh, mai mult, cu atât uh, mai multă acrilamidă va fi produsă în timpul prăjirii. Deci, dacă stabilești un nivel maxim de referință, atunci acesta nu va ține cont de aceste elemente, ci totul va fi la latitudinea șansei, respectiv uh, în funcție de materia primă și modul în care a fost depozitată, vor apărea și rezultatele. Cartofii care au fost depozitați mai mult, după cum spuneam, vor avea niveluri mai ridicate de acrilamidă, de aceea stabilirea un astfel, unui astfel de nivel maxim nu este atât de simplă. Însă operatorii trebuie să reflecteze asupra materiile prime pe care o folosesc, asupra modului de uh, depozitare a acestuia și asupra modului de a gestiona lucrurile, astfel încât să obțină niveluri scăzute de acrilamidă. Probabil că pentru acest grup de alimente nu vom putea aplica acest instrument, nu este ceva fezabil. Nivelul de acrilamidă trebuie redus în toate categoriile de produse, de alimente, într-un mod cât mai eficient. A fost o discuție și cu privire la conștientizare și sporirea acesteia. Noi nu dorim să alarmăm pe nimeni, nu dorim să alarmăm producătorii, însă este datoria noastră să informăm consumatorii cu privire la pericolele pe care le presupune gătitul acasă și obiceiurile uh, gătitului acasă. Pentru că nu ar trebui să mănânce tăusul uh, prăjit prea tare, ci doar uh, prăjit un pic. Și acesta ar trebui să fie un obicei care devine uh, frecvent. Nu dorim însă în niciun caz să creăm panică cu privire la mâncatul de toast sau pâine prăjită sau uh, cartofi prăjiți. Comisia sprijină orice idei uh, constructive, pentru că este foarte important ca statele membre să desfășoare propriile campanii de conștientizare ajustate și adaptate la specificitățile locale. Și Comisia sprijină statele membre, precum și organizațiile de consumatori, și de informații care ar facilita organizarea de campanii de conștientizare. Cineva a adresat o întrebare și anume dacă IMM-urile, respectiv uh, micile afaceri, dacă vor putea gestiona acest, uh, această chestiune orice operator uh, din industria alimentară face în prezent controle proprii și uh, rapoarte proprii cu privire la uh, modul în care se desfășoară lucrurile. Deci și aceste mici companii vor putea să abordeze acest subiect al acrilamidei. Iar codul de conduită se va asigura că lucrurile se vor desfășura cât mai uh, bine. Ele vor fi adaptate și la necesitățile micilor operatori din uh, industria alimentară astfel încât uh, și acestea se le poate implementa fără să fie necesare investiții financiare suplimentare. Contrale oficiale Acestea sunt uh, în principal bazate pe o analiză de risc și subliniind aceste aspecte și ținând cont de legislație, autoritățile oficiale de control cunosc situația și uh, propunerea noastră prevede ca aceste autorități să ofere și metodologia și metodele uh, pentru prelevare de eșantioane și pentru uh, analiza acestora. Deci uh, oferim sprijin și pentru desfășurarea de controle oficiale. Cu aceasta, aș dori să închei Într-adevăr, este foarte interesant tot ceea ce s-a menționat de către deputați. Acrilamida în alimente este o cale de expunere, într-adevăr, uh, dar și fumatul sau anumite condiții la locul de muncă contribuie la expunerea la acrilamidă. Este adevărat. Deci sunt și alte lucruri pe care trebuie să le mai analizăm. Însă, astăzi discutăm despre alimente și aceasta este responsabilitatea departamentului nostru. De aceea, abordarea pe care am avut-o astăzi, într-o manieră bine informată și echilibrată. Și avem încredere că, într-un timp uh, oportun, vom reuși să reducem uh, nivelul de acrilamidă din alimente, astfel încât să nu mai reprezinte un pericol. Președinte, mulțumesc pentru acest răspuns uh, foarte detaliat, mulțumesc și colegilor pentru interesul de care au dat dovadă pe marginea acestui subiect. Acesta a fost ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi. Doresc să vă reamintesc că următoarea reuniune uh, va avea loc peste ceva timp, adică pe 27-28 februarie. Ne vedem uh, așadar la plenară și uh, vă mulțumesc pentru participare.